Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Salutăm inițiativa Parlamentului European pentru soluționarea cu urgență a cazului lui Amin Mekhi Medani, președinte al Confederației Organizațiilor Societății Civile din Sudan arestat, așa cum s-a spus aici, de mai multe ori pe durata dezbaterii de către forțele de securitate pe 6 decembrie anul acesta. Domnul Medani este deținut în izolare ca parte a campaniei guvernului împotriva acelui apel pentru pace și schimbare democratică în Sudan, semnat de domnul Meki Medani, ca reprezentant al grupurilor societății civile din Sudan pe 3 decembrie în Addis Abeba împreună cu alți lideri ai partidelor de opoziție și ai mișcărilor uh, de protest. Amin Mechi Medani este o persoană de o mare strictețe morală care se luptă ca avocat și activist pentru societatea civilă, pentru apărarea drepturilor omului în Sudan și la nivel internațional. În 2013, delegația Națiunilor Unite i-a oferit premiul pentru drepturile omului și, implicarea, și pentru implicarea în genul acesta de activități. Cerem guvernului sudanez să îl elibereze imediat alături de ceilalți prizonieri politici. Șeful delegației Uniunii în Khartoum, care are legături cu rude ale acestuia discută situația cu guvernul. Arestarea domnului Medani nu doar că contravine Constituției și dreptului, ci reprezintă și o încălcare flagrantă a libertății de exprimare, o încălcare ce este în conflict cu obiectivele și principiile dialogului național anunțat de guvern în următoarele luni, în primele luni ale anului 2015. Evident că o dezbatere publică pe bazele și politicii statului nu are cum să se bucure de succes dacă nu există un climat de libertate de exprimare pentru cetățeni și până când nu vor fi depuse armele. Uh, miniștrii de externe ai Uniunii Europene, așa cum rezultă din concluziile din 28 octombrie, așteaptă exact această situație. Situația drepturilor omului din Sudan rămâne preocupantă, există arestări arbitrare, intimidări, uh, Uh, împotriva activiștilor politici, a apărătorilor drepturilor omului și a jurnaliștilor. Toate acestea restrâng puternic spațiul politic. Mass media este controlată și cenzurată, în timp ce conflictele din Darfur, în Cordofanul uh, de Sud și pe Nilul Albastru continuă să cauzeze grave suferințe. Există bombardamente aeriene fără discriminare, incendii, deplasări în masă, violențe împotriva femeilor și copiilor, dreptul accesului uh, Uh, structurilor umanitare, încălcând orice, uh, orice drepturi. Există deci aceste probleme care sunt extrem de preocupante și grupul Uniunii Africane Uh, a suspendat discuțiile uh, fără să se obțină însă niciun rezultat. Aș vrea să vă garantez că drepturile omului și pacea vor continua să fie principala noastră preocupare în toate contactele pe care le avem cu autoritățile sudaneze. Vă mulțumesc pentru atenție și folosesc această ocazie în numele președinției italiene pentru a vă face cele mai bune urări și dumneavoastră și tuturor parlamentarilor. Cele mai bune urări pentru finele anului. Mulțumim și noi foarte tare, mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră și mulțumim pentru angajamentul președinției uh, italiene față de Uniunea Europeană. S-a încheiat dezbaterea.